Bună dimineața tuturor! Avem uh, la dispoziție și interpretare și încerc să vorbesc în prima mea limbă străină, adică germana standard. De fapt, e vorba de uh, germană, care e limba mea maternă, dar uh, pot să spun că limba germană standard e ca o limbă străină, o primă limbă străină și pe aceasta voi încerca să vorbesc. Iată, avem uh, un membru care e în Parlament de foarte mult timp, din 92. E cineva care depășește această vechime? Cred că nu, se pare. Și de aceea, conform ordinii de zi, uh, deschid acum ședința Comisiei pentru chestiuni fiscale, a subcomisiei pentru chestiuni fiscale. Vreau să vă avertizez că scopul reuniunii de astăzi este constituirea acestei subcomisii și alegerea președintelui și vicepreședinților, conform articolului 213 din regulamentul nostru de ordine interioare. Și deci procedăm cum uh, trebuie și alegem mai întâi președintele, uh, astfel încât să fiu uh, ușurat de povara acestei înalte poziții și să predau uh, ștafeta mai departe. Pot să vă spun că din partea fracțiunilor avem doi două propuneri. Știți că la constituirea comisiilor trebuie făcut acest lucru din partea PPE. Avem pe doamna Simpa Perplicainen și de la GUE, Hoje Guzmau. Alte nume din partea fracțiunilor nu mi au fost semnalate, așa că ambii uh, membrii uh, desemnați pot participa. Salut și pe cei care participă prin videoconferință. Știți procedura. Dacă doriți să interveniți, apăsați pe butonul Raise Hand, ridică mâna și uh, veți fi conectați la ședință aici în sală. Mai avem uh, ceva de spus, conform ordinii de zi, să vedem dacă avem quorum pentru uh, valabilitatea votului, uh, adică să avem o treime din uh, membri. Văd că uh, cu ce avem uh, în sală, plus membrii conectați, nu e nicio problemă cu întrunirea quorului, deci suntem uh, gata să trecem la acțiune și deci uh, invit acum la propuneri de numiri din, uh, pentru poziția de președinte al uh, subcomisiei. Domnule Marchez, vă rog. Eh, muito obrigado, Presidente, eh, em exercício, eh, e queria indicar que o grupo S&D tem satisfação. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că grupul S&D are plăcerea de a prezenta drept candidat. De a mă prezenta drept candidat. Vielen Dank, vorgeschlagen ist... Mulțumesc, s-a propus Paul Tang. Mai sunt și alte propuneri, alte desemnări? Ich sehe auch niemand, der die Hand hebt. Nu văd pe nimeni să uh, ridice mâna dintre cei conectați de la distanță, deci uh, îl aplaudăm, îl aclamăm pe domnul Paul Tang. care e ales astfel președintele subcomisiei. Am spus uh, deja, am verificat înainte că a completat acea declarație de interese financiare, o obligație pe care trebuie să o îndeplinim și acum îi urez mult succes în această poziție de președinte al subcomisiei pentru uh, afaceri uh, fiscale, aspecte fiscale și cu aceasta am plăcerea să îi predau locul aici la prezidiu și funcția de președinte. Mulțumesc! Yeah, it works. I was instructed. Am fost uh, instruit să nu mă așez pe același scaun. Asta a fost primul lucru care mi s-a spus. Asta ne arată în ce vremuri ciudate trebuie să lucrăm când primim astfel de instrucțiuni. Nu voi ține un discurs prea lung, va trebui să ne continuăm munca. Mă bucur că s-a înființat această subcomisie și o onoare să fiu președintele acestea. Această subcomisie va avea de jucat un rol crucial. În ultimul mandat deja Parlamentul European uh, uh, a lucrat foarte mult în acest domeniu prin patru subcomisii pentru a ne implica în discuțiile legate de politici în acest domeniu. O facem la Bruxelles cu Comisia, cu Consiliul, dar și în exteriorul Bruxelului. De aceea e bine să avem o astfel de subcomisie care să um, fie alcătuită din membrii de naționalități atât de diferite și e important foarte mult ce vom face în exteriorul Parlamentului European. Eu sunt optimist în această privință și sunt sigur că în următorii ani va veni pe tapet problema reechilibrării sectorului public, a aducerii Uh, un echilibru în ceea ce privește veniturile statelor. Și asta ce va însemna? Că va trebui ridicate taxele. Vorbim de o bază de venituri aici și o dezbatere uh, în care se vorbește foarte mult de justiție. Multora li se pare nedrept că unii plătesc mai mult decât alții sau că unii își pot permite taxele, iar alții nu. Dar dincolo de asta va trebui de asemenea să facem în așa fel încât sectorul public să fie mai uh, puternic prin existența acestor opțiuni de taxare. Deci haideți să ne continuăm munca acum, să alegem primul vicepreședinte. Avem un candidat pentru primul post de vicepreședinte? Yeah. Lidia. Lidia Pereira. Puteți uh, să vă conectați la distanță? Da, minunat. Bună dimineața și felicitări pentru numire. Vreau să-l propun pe domnul Marcus Ferber pentru primul post de vicepreședinte. Domnul Ferber crede că e o idee bună. Mai dorește altcineva să prezinte candidați? Cred că nu, deci vă mulțumesc foarte mult. Marcus Ferber este numit, prin urmare, ca vicepreședinte. Felicitări, dragă Marcus! Mă bucur că ești și tu printre noi. Bineînțeles, nu te pot ruga să vii aici la prezidiu, îmi pare rău. Însă după ce vom numi Eh, toți vicepreședinții, ar fi frumos să facem o fotografie împreună, la distanță, bineînțeles. Marcus Ferber eh, și-a completat declarația de interese financiare și a cea legată de prerogative și este un membru de plin al comisiei, deci deplinește toate condițiile. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Ce candidați avem? Gil. Domnule președinte, vreau să vă felicit în primul rând pentru numire. Aș vrea să prezint uh, candidatura uh, Martin Hlavacek în numele grupului Renew Europe. Martin Hlavacek, deci mai sunt și alți candidați? Atunci, Martin Hlavacek este cel de-al doilea vicepreședinte. Felicitări, bun venit! și domnul Hlavacek și-a completat declarația de interese financiare și cealaltă de comportamentul adecvat și este un membru de plin al comisiei, deci îndeplinește toate condițiile pentru acest post. Continuăm. Punct de procedură Sven. Văd că vrea să intervine de la distanță. Sven, îți dăm cuvântul. Kira Marie Peter Hansen as third vice chair. Aș vrea să numesc pe colegul Peter Hansen pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Da, am avut o conexiune puțin mai ciudată, dar <laughs> înțeleg că doamna, mă scuzați, Kira Peter Hansen este candidata pentru acest post, al treilea vicepreședinte. Mai sunt alți candidați? Bun, prin aclamație o felicităm pe doamna Hansen. Și doamna Peter Hansen de asemenea și-a completat declarația de interese financiare și cea legată de un comportament adecvat și este o membră de plin a comisiei, prin urmare elegibilă pentru acest post. Bun venit! Avem și diversitate, deși e minimum minimorum ce avem noi, dar avem totuși uh, cât de cât o reprezentare a ambelor sexe. Și mai avem deci un post pe care trebuie să-l ocupăm. Avem un candidat pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte, Lidia. Bineînțeles, eu aș vrea să-l propun pe domnul Otmar Caras pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte. Mai dorește cineva să numească un alt candidat în afara domnului Otmar Caras? Nu. Prin urmare, prin aclamație, îl alegem pe domnul Otmar Caras. Felicitări și bun venit! Caras has duly completed the financial... Domnul Caras și-a completat declarația de interese financiare și cea legată de codul de comportament. Este un membru de plin, prin urmare elegibil. Felicitări și bun venit din suflet! Minunat! Asta înseamnă că am încheiat această reuniune constitutivă a acestei comisii. S-a discutat foarte mult despre această comisie și înființarea ei în ultima perioadă, în ultimul an, însă eu cred că e o zi în care merită să sărbătorim. Cu toții simțim asta, dar nu doar astăzi, cu toții va trebui să lucrăm pe acest subiect atât de important și aștept cu nerăbdare să cooperăm cu toții. Și cred că și dumneavoastră sunteți um, de aceeași părere, deci Vom face tot posibilul pentru ca Parlamentul European să fie un lider în ceea ce privește acest uh, subiect al impozitării. Vă mulțumesc. Acum vom suspeda reuniunea pentru 5 minute și vom continua cu reuniunea coordonatorilor, care va fi cu ușile închise. Vom avea interpretare în regim limitat și i-aș ruga pe cei care nu au dreptul să participe la această reuniune cu ușile închise să semneze de ieșire în mod digital și să părăsească această reuniune. Interpretarea va fi în franceză, în germană, italiană, engleză, portugheză, cehă, polonă.